Ok, so be welcome. Bun venit la ultima reuniune a Comisiei Jurii înainte de pauza de vară. Mai întâi să adoptăm ordinea de zi și vreau să vă comunic aici că punctul 28 va fi eh, supus discuției înainte de 8, 10 și 11 vor fi spuse discuției înainte de 27, 16 după 17. Aveți obiecții? Nu cred că este cazul. Deci ordinea de zi este adoptată. Punctul numărul 2, comunicările președintelui. Permiteți-mi să vă spun câte ceva despre evenimentele importante la care sunteți invitați să participați. Va exista o audiere cu privire la perioada de limitare, cu privire la accidentele rutiere, starea de fapt, mâine la 10 și jumătate. Apoi vom avea un schimb de opinii cu Ricia Jitnenska, ministrul justiției și Ivana Sicic, secretar de stat al Ministerului Culturii, cu privire la prioritățile președinției slovace mâine la ora 15. Apoi va exista un schimb de opinii cu comisarul Tyson cu privire la procedura cu cartonașul galben. Mâine la ora 16 și vreau să vă reamintesc Reuniunea de mâine va începe la 8 și jumătate. Va fi o întâlnire cu Miguel Arias Canete, comisarul pentru acțiuni climatice și energie. Și acum trecem la punctul 3, aprobarea procesului verbal. Dacă nu există obiecții, procesele verbale ale reuniunilor din 23 și 24 mai vor fi considerate adoptate, dacă nu vor fi obiecții până la finele reuniunii de astăzi. Și astfel uh, putem continua cu punctul 4, prezentarea studiilor cu privire la aplicarea juridică a dreptului familiei în Uniunea Europeană în uh, legătură cu regulamentul 2A, care se referă la plasamentul transfrontalier al copiilor în UE și jurisdicția în materie matrimonială, reflexii cu privire la revizuirea acestui regulament, date în, sau comandate de Departamentul pentru Politici C. Acesta a fost cuvântul introductiv. Să le spunem bun venit oaspeților doamnei Terpaneto, doamnei profesor Terpaneto, de la Universitatea din Genova și doamna Justin Bartlett de la Universitatea din Aberdeen. Permiteți-mi să vă ofer câte 10 minute fiecare pentru prezentări, cel mult 10 minute. Vom începe cu domnul profesor Carpaneto. Stimate domnule președinte, stimați membrii, sunt recunoscătoare pentru prilejul acordat. Am făcut acest uh, studiu cu privire la plasamentul transfrontalier al copiilor în Uniunea Europeană. Plasamentul uh, presupune sau este făcut pentru protecția copiilor în interesul copiilor, dar și interesul familiei. Totodată este în interesul statului care încearcă să uh, garanteze pentru copilul respectiv și să împiedice efecte nocive. Dincolo de dimensiunea privată și publică a plasamentului, există și o dimensiune transfrontalieră și asta în conexiune cu măsura de protecție oferită de de stat și care sunt uh, diferite de la stat la stat uh, și uh, sunt și făcute în funcție de nevoile speciale ale copiilor. Există un mecanism global de protecție, articolul 33 al Convenției din 1996, la nivel regional, există articolul 56 al uh, regulamentului 2A, Bruxelles. Studiul meu s-a concentrat pe 12 state membre selectate practicile în legătură cu articolul 56. Există câteva elemente critice pe care le-am evidențiat. În primul rând, noțiunea de plasament în sine. Plasamentul presupune să fie unul uh, pur transfrontalier, o măsură transfrontalieră, câteodată această dimensiune transfrontalieră nu este atât de evidentă. În plus, procedura nu funcționează foarte bine în practică. Procedurile se referă și la consimțământul statului uh, destinație, care este necesar înainte de plasamentul copilului. Însă acest lucru nu se întâmplă foarte des. Consimțământul se dă adesea după ce copilul respectiv a fost plasat. Apoi, ceea ce privește împărțirea sarcinilor, nici ea nu este foarte clară. Care sunt uh, sarcinile statului de origine și care sunt statele uh, care sunt obligațiile statului uh, recipient. Nici ele nu sunt foarte clar definite. Și în cele din urmă, jurisprudența Curții Europene de Justiție arată că procedurile trebuie împlinite pentru a asigura acest plasament. Însă nu întotdeauna se întâmplă așa. Propunerea Comisiei arată care sunt problemele cele mai importante, în special cele care se uh, referă la consimțământul ex-ante. Există acolo o regulă care sugerează că ar fi nevoie de consimțământul obligatoriu al statului recipient. Se propun de asemenea reguli uniforme cu privire la cererea de plasament, care trebuie adresată în anumite condiții, trebuie să se furnizeze anumite informații uh, cu privire la măsura cerută și apoi se stabilește și termene limită pentru plasament, deci trebuie să existe o dată limită de două luni, cel mult două luni. Și apoi cooperarea între autoritățile centrale care trebuie întărită. Cea mai importantă măsură este ab, uh, abolirea exequatur și aceasta a fost uh, trecută cu vederea în practică. Comisia, de asemenea, a vorbit despre noțiunea uniformă, uh, definirea uniformă a copilului, care este de asemenea necesară pentru a avea proceduri uniforme. trebuie să se creeze un cadru legislativ mai cuprinzător și poate că ar putea uh, să se acopere mai multe domenii. Mai întâi de toate aș vrea să spun noțiunea de plasament ar trebui să ia în considerare jurisprudența Curții Europene de Justiție și de asemenea să includă noțiunea măsurilor care afectează libertatea copilului, dar asta în interesul copilului și nu pentru a-l sancționa. Totodată trebuie să se ia în considerare um, includerea în domeniul de aplicare uh, a CAFALA și a altor instituții analoge. Practica arată că plasamentul transfrontalier este o procedură pe termen lung mai degrabă decât pe termen scurt și aici poate că este nevoie de definiție pentru ceea ce este procedura pe termen lung când vine vorba de aplicarea articolului 56. Și apoi un aspect care nu este foarte relevant când vine vorba de plasamentul transfrontalier, dar la modul general este important un, reg- un regulament specific uh, care să se refere la răspunderea părinților. Apoi, sarcinile statelor membre, uh, aici uh, ne-am concentrat mai mult pe statul de origine, dar nu și pe statul recipient. Nu este foarte clar care sunt uh, competențele acestui stat, nu sunt clare termenele de refuz sau condițiile, criteriile de refuz când vine vorba de o cerere de plasament și totodată nu este foarte clar dacă statul recipient ar trebui să aibă o competență în ceea ce privește procedurile de plasament pe termen lung și aș spune că concentrarea jurisdicției care uh, a fost avută în vedere în ceea ce privește și răpirile de copii, ar trebui să uh, includă și anumite aspecte specifice. Este important să se întărească și încrederea reciprocă a autorităților implicate. Aici poate că este, ar fi bun un uh, sistem de înregistrare uh, actualizat cu soluții, unul care ar fi bun venit la nivel european. De asemenea, ar trebui să fie și un registru la nivel național cu copii care au fost plasați în alte state membre. Și un astfel de registru ar putea fi administrat de autoritățile centrale din statele respective. În cele din urmă au existat petiții către Parlamentul European în care se spunea că procedurile sunt foarte delicate și de aceea ar trebui să se respecte criterii de confi- confidențialitate, tocmai pentru a se asigura încrederea reciprocă. Ceea ce privește impunerea sau punerea în aplicare a regulilor, cred că s-a acoperit cel mai important aspect, abolirea execuatur. Apoi, tribunalele din statele recipiente ar trebui să aibă competența de a pune în aplicare uh, anumite solicitări. Așa cum se întâmplă în articolul, în regulamentul din 2003, când vine vorba despre măsurile de protecție. Ultimul argument pe care vreau să-l prezint este cel al costurilor legate de proceduri. Lipsesc anumite uh, specificații și uh, în uh, convenție, însă convenția de la Haga, totuși aceste uh, aspecte sunt menționate. Există alte teme interesante care ar trebui acoperite, mai ales când vine vorba de copiii care fug din instituții, tocmai pentru că se împotrivesc măsurilor de protecție și apoi problema problema copiilor răsfățați este un subiect care ar trebui examinat în amănunt. Uh, poate că este un proces uh, cu două direcții. Poate că statul care nu are competențe ar trebui să solicite plasamentul în propria jurisdicție tocmai pentru a se îngriji de acel copil. Cam acestea sunt concluziile mele și bineînțeles că m-aș uh, bucura să mi-adresați întrebări. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Uh, întrebările o să le luăm după a doua prezentare. A doua prezentare este făcută de doamna dr. Bartlett de la Universitatea Aberdeen, de, la, de domnul Bartlett de la Universitatea Aberdeen. Mulțumesc, domnule președinte. Prezentarea mea se referă la reguli în materie de jurisdicție și chestiuni matrimoniale. Ce înseamnă asta în esență? Practic, care tribunal din statele membre poate să judece spețe vizând divorțul, separarea legală și anularea căsătoriei în Uniune. În minutele ce urmează am să prin, prezint uh, aspectele principale, zonele problematice ale acestei părți în regulament. În special, e vorba aici de două probleme specifice care necesită atenția dumneavoastră. Odată, regula lis alibi pendens, și anume tribunalul care este sesizat pentru prima dată în legătură cu un caz, această regulă se aplică probabil prea rigid, nu există suficientă flexibilitate pentru a răspunde la situații specifice. A doua problemă identificată și pe care aș dori să o prezint astăzi se referă la lipsa de dispoziții vizând relațiile între persoane de același sex ca să folosesc un termen destul de îndrăzneț, imaginea este una unor reguli jurisdicționale cu o tendință subiectiv masculină. Există o abordare masculină în procesul de legiferare și impresia noastră este că ar fi nevoie de o abordare mai critică atunci când ne gândim la posibilitatea de a aplica aceste reguli. Am să explic pe scurt modul în care operează regulile actuale. În articolul 3 există câteva temeiuri pentru jurisdicție, câteva instanțe la care o persoană se poate adresa pentru separare, divorț sau anulare și persoana în cauză poate alege tribunalul căruia îi se adresează. părțile pot cădea de acord în acest sens, dar nu pot ajunge la un acord cu valoare juridică vizând alegerea tribunalului respectiv. Deci, practic, nu există posibilitatea de autonomie a părților. Odată ce este ales un tribunal, intră în uh, joc această regulă de lis alibi uh, și alte tribunale trebuie să refuze să-și exercite jurisdicția în acest caz. Singurele modificări introduse nu sunt modificări de substanță, sunt doar cosmetice. Regulile, prin urmare, în forma actuală, sunt aceleași a căror aplicare este propusă și după modificarea textului. Practic, rămânem cu o propunere ce include o problemă specifică identificată în jurisprudența statelor membre, și anume posibilitatea de a merge la cumpărături, de a-ți alege tribunalul convenabil. Posibilitatea de a-ți alege un tribunal pe care îl consider mai convenabil și care ar implica, prin urmare, un dezavantaj pentru cealaltă parte. Alegerea tribunalului într-o astfel de situație poate presupune și alegerea uh, normelor de drept ca, pe care s-ar întemeia decizia. Asta deoarece legislația nu este pe deplin armonizată, alegând tribunalul, practic alegi și legea tutelară. Și există această posibilitate ca cel care se sesizează tribunalul să aleagă un astfel de tribunal și asta afectează natura deciziei luate de tribunalul respectiv. Am văzut, după analiza jurisprudenței din statele membre, că există posibilitatea și uneori există posibilitatea concretă, materializată, de astfel de alegeri deliberat obstrucționiste. Se alege un tribunal cu intenția clară de a face rău sau a crea un prejudiciu uh, celelalte părți. Asta, încă o dată, decurge din principiul lis alibi pendens. Acest lucru ar părea puțin surprinzător dacă ne uităm la tendințele generale din legislația în materie de familie din statele membre, pentru că abordarea actuală tinde să fie una mai conciliatorie, se pune accentul mai mult pe soluționarea disputelor într-o manieră maxim amiabilă. Nevoia de a da fuga la tribunal înaintea partenerului de viață practic elimină această idee de posibilă soluționare amiabilă. Și apoi, tribunalele nu au puteri discreționare atunci când e vorba de a lua măsuri corective în acest sens. Odată ce plângerea este prezentată la un tribunal, tribunalul trebuie să judece cazul respectiv, nu poate să-și decline competența și să spună nu, trebuie să faceți apel la un tribunal într-un alt stat membru. Nu există posibilitatea de a le spune ne-ați ales pe noi tocmai pentru a crea un dezavantaj pentru cealaltă parte. Principiul în vigoare este tribunalul la care se înaintează solicitarea respectivă trebuie să judece cazul. Și asta ridică probleme dintr-o serie de motive. Odată există o lipsă de coeziune în interiorul regulamentului și între regulament și alte regulamente. Responsabilitatea parentală, de exemplu, e acoperită în alte părți ale acestui regulament, deci ar putea să apară o situație în care, în momentul în care o căsnicie se destramă, uh, tribunale din diferite state membre trebuie să ia o decizie, practic, pe aceeași chestiune și nu se pot integra procedurile. Nu există această posibilitate de a, ca toate faptele pertinente să fie prezentate și judecate într-un singur stat membru. Asta presupune costuri ridicate și, evident, poate să reprezinte o povară emoțională considerabilă pentru persoanele implicate. Apoi, dacă ne gândim iarăși la această fugă la tribunal, trebuie să ne gândim că uh, persoana care vrea să înceapă procesul primește consiliere în legătură cu cel mai avantajos tribunal. Și, de regulă, e persoana care deține uh, resursele financiare uh, uh, suficiente pentru așa ceva. După studiile făcute, concluzionăm că în majoritatea cazurilor bărbatul într-o căznicie are mai multe fonduri la dispoziție pentru acest uh, recurs la justiție. În majoritatea cazurilor bărbatul este cel care aduce salariul și în foarte puține cazuri, în 14%, uh, femeia câștiga mai mult în familie. Deci, deși e aparent o problemă neutră, în realitate există o polarizare pe sexe, există posibilitatea reală ca bărbații să fie acolo într-o poziție financiară favorabilă lor. Apoi, gândindu-ne că sunt probleme de substanță într-o căznicie care se destramă, uh, Uh, tribunalul, neavând puterea să elimine aceste abuzuri potențiale prin decizii jurisdicționale, este într-adevăr un lucru care trebuie să fie luat în considerare. Și o ultimă chestiune la care m-aș referi ține de, un, de o altă parte a regulamentului care prezintă la rândul său o serie de probleme în sensul că nu corespunde uh, la modificările survenite în profilul tipic al familiilor din ziua de astăzi. Și mă refer aici la excluderea uniunilor, unii dintre persoanele de același sex din domeniul de aplicare regulamentului. De ce e o problemă? am putea, în termeni politici, să considerăm că este sau nu este o problemă, dar în termeni juridici se ridică o întrebare legitimă în sensul că Curtea Europeană a Drepturilor Omului și articolul 29 din Cartea Europeană interzice discriminarea pe motive de orientare sexuală. Există obligația de a adopta legi vizând relațiile între persoane de același sex. Și putem presupune că acest uh, lucru include și situațiile în care o astfel de relație între două persoane de același sex se destramă. Din nefericire, aceste chestiuni nu se regăsesc în propunerea de modificare, însă categoric, dacă ne uităm la acest studiu, eh, merită atenție la rândul lor. Vă mulțumesc! Uh, uh, Mulțumim foarte mult pentru prezentarea noastră. Domnul Budar, o întrebare? Vă rog, aveți cuvântul. Mult, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentarea făcută. Aș avea o întrebare pentru primul vorbitor legat de ceea ce înseamnă protejarea drepturilor copilului și a interesului copilului. Cu toții știm că potrivit Convenției ONU întotdeauna primează interesul superior al copilului. Mă interesează care este opinia um, doamnei profesor și dacă a identificat o astfel de situație în care avem un copil care provine dintr-o țară care nu recunoaște căsătoriile între persoane de același sex, dar el este plasat transfrontalier în interiorul unei astfel de uh, familii apreciind aici că discutăm de o încălcare a articolului 20 din Convenția ONU, unde se spune foarte clar că se va ține cont întotdeauna când discutăm de uh, interesele copilului și de valorile culturale uh, și religioase ale acestuia. Și deci mă interesează dacă a avut în vedere uh, o astfel de situație și care este părerea dânsei vis-a-vis de o astfel de ipoteză, care, din păcate, ea există în realitate într-o situație în care un copil a plecat împreună cu familia lui din România, Marea Britanie. Părinții au fost decăzuți din drepturile părintești și au fost plasați într-o familie care era compusă din persoane de același sex. Sigur, în Marea Britanie acest lucru este posibil, nu contestăm acest lucru, dar ce facem cu diferențele de valori culturale între cele două state până la urmă? Pentru că în România nu se recunoaște o astfel de posibilitate uh, sau astfel de căsătorii, cu atât mai mult, evident, nici posibilitatea de adoptare. Merge copilul într-un alt stat membru, întâmplător Marea Britanie, o să vedem ce se va întâmpla până la urmă, și este plasat într-o astfel de familie. Ori eu cred că aici lucrurile trebuie să cunoască o reglementare sub acest aspect la nivel european. Mulțumesc! Thank you, Mr. Mulțumim, domnul Raev. Mulțumesc foarte mult. Nu, o, mai multe întrebări mai întâi și abia după aceea veți răspunde. Mulțumim uh, experților pentru cele două prezentări făcute. Întrebarea mea e următoarea. Comisia propune o revizuire a regulamentului Bruxelles 2A. Credeți că există vreun risc, dacă ne gândim la multitudinea procedurilor vizând divorțul, în diferitele jurisdicții naționale. Ar fi mai simplu să se permită părților să aleagă tribunalul competent. Avem exemple uh, în materie de drept comercial, de exemplu. Cred că părțile ar trebui să aibă mai multă libertate de alegere. Bruxelles 2A nu conține norme vizând tratamentul egal al părților în materie de divorț sau în materie de drepturi parentale. Una dintre părți întotdeauna avantajată pentru că probabil tribunalul se află în țara sa de origine, folosește limba sa maternă, deci ce dispoziție ar fi pentru a aduce mai multe specificații în acest sens? Domnul Ziefca. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc experților. Câteva întrebări din partea mea. Mai întâi, alegerea uh, curții de judecată. Sigur, e un fenomen uh, cu care, pe care încercăm să-l combatem în diverse domenii. Cred că am uh, avut o atitudine foarte corectă în ce privește uh, regulamentul Bruxelles 1 și la fel și la Roma 3, cel puțin într-o oarecare măsură, dar mă opresc aici cu această posibilitate care este dată părților care vor să se căsătorească, această posibilitate pe care au de a, de a alege viitoarea jurisdicție, de a-și alege uh, jurisdicția care va putea eventual să decidă divorțul lor. Asta este o posibilitate care echilibrează cumva șansele fiecarei părți și protejează partea mai slabă, uh, așa cum au menționat uh, antevorbitorii în dezbateri și domnul Radev. Deci, n-ar merita oare să ne gândim la un instrument similar și în cazul uh, revizuirii uh, Bruxelles 2A? Asta e prima mea întrebare. În al doilea rând, cred că propunerea de procedură de mediere ar trebui să fie obligatorie, deci uh, să existe întotdeauna o astfel de procedură din motivul foarte simplu că prin intermediul medierii drepturile copilului pot fi garantate în cel mai uh, bun mod posibil și se poate dovedi că tuturor părților le pasă în primul rând uh, de interesul uh, copilului, care e cel mai important. Deci nu de interesele adulților, părinților, ci de interesele copil, copilului, care trebuie să fie primul loc. Prin urmare, sunt în favoarea unei astfel de proceduri și unei astfel de proceduri obligatorii ca element al unor, unor uh, astfel proceduri și uh, unor astfel de proceduri. Și în al treilea, uh, a treia chestiune, e o problemă cu care probabil o să ne confruntăm într-un mod cât se poate de vizibil și anume problema relațiilor între persoane de același sex și posibile probleme legate de adopție a copiilor sau uh, posibilitatea de a, de a avea copii uh, de către aceste cupluri uh, de același sex. În raportul meu intitulat uh, Aspecte internaționale ale adopției, am subliniat faptul că există o varietate de soluții în sistemele juridice ale statelor membre unele state membre au, uh, recunosc uh, căsătorile homosexuale sau parteneriatele între persoane de același sex, pe când în alte sisteme juridice această, acest concept este absent. Și apoi, în orice document în care vorbim despre această chestiune, uh, eu aș fi în favoarea unei abordări care să garanteze că în sistemele juridice ale acelor state membre unde nu există prevederi și, și instituții cum, uh, cum este căsătoria între persoane de același sex, atunci să se aplice regulile uh, uh, legii aplicabile în statul membru dat. Deci să nu se folosească o, cum se, o portiță, ca să zicem așa, citând un principiu Uh, corect, dar foarte generalist al legalității și să introduci pe o portiță din spate instituții juridice care nu sunt acceptate în anumite state membre și în anumite jurisdicții și în anumite societăți. Aș vrea să aud opinia dumneavoastră în legătură cu această abordare. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Acestea au fost întrebările. Vă rog, uh, cine dorește să răspundă. Mulțumesc foarte mult pentru prima noastră întrebare, pentru că îmi dați ocazia să abordez două chestiuni pe care n-am reușit să le menționez. Uh, cum spuneam, uh, plasamentul transfrontalier trebuie să se aplice în acest fel. Un stat cere unui alt stat o măsură de protecție a copilului și cere uh, să plaseze copilul în propria țară. Deci asta este plasament transfrontalier pur, ca să spunem așa. În practică însă lucrurile nu se întâmplă întotdeauna la fel și cazul pe care l-ați menționat e, exact uh, ilustrează cel mai bine acest lucru. În Marea Britanie sunt cazuri în care articolul 56 uh, se aplică și uh, minorilor însoțiți și minorilor neînsoțiți. Deci se întâmplă uneori că, de exemplu, atunci când au probleme copiii romi, autoritățile britanice sunt într-o dilemă uh, să adopte soluția adopției forțate, deci fără consimțământul părinților naturali, sau să aplice uh, o abordare aplicată a articolului 15 din regulamentul Bruxelles, care reprezintă practic un transfer de jurisdicție către forul mai potrivit și să ceară, uh, să facă o cerere de plasament în țara de destinație. Cum am menționat, ambele aceste soluții uh, au probleme, adică nu satisfac în totalitate dreptul copiilor. Poate că cea mai bună soluție ar fi cea pe care am menționat-o ultima. Să se deschidă plasamentul uh, transfrontalier în, uh, în, printr-o procedură în două sensuri, ca să spun așa, în ambele sensuri. Adică și statul de origine de unde vine copilul, da? statul de origine al copilului, de unde vine familia copilului, să poată să ceară statului unde copilul se află în mod provizoriu să îl plaseze pe copil pe propriul său teritoriu și să ofere cea mai bună măsură de protecție conform tradiției culturale a acelei țări. Deci, din nefericire, în uh, acest moment și uh, la fel și în propunerea Comisiei, procedura merge numai într-o direcție. Numai statul uh, primitor, să spunem așa, statul unde se află copilul poate să aplice o măsură de protecție. Dar aici este clar interesul țării de origine să ceară o măsură de protecție în propria țară care să respecte cultura și tradițiile și sistemul juridic al acelei țări. Deci e o problemă pe care am subliniat-o. Din nefericire, propunerea legislativă nu conține această posibilitate. Ah, Celelalte întrebări se refereau în special la alegerea tribunalului, autonomia copilului și uh, relațiile, uh, mariajele uh, între persoane de același sex, deci va răspunde colegul meu, de competența lui. Mulțumesc pentru întrebări. A doua întrebare care a fost pusă, dacă îmi permiteți uh, să o rezum, a fost dacă părțile ar trebui să fie lăsate să-și aleagă tribunalul competent, să-și aleagă forul juridic uh, și pe Răspunsul pe baza experienței mele este da. Ar trebui să poată să-și aleagă uh, tribunalul competent, jurisdicția competentă, din câteva motive. Mai întâi să ne amintim despre ce e vorba în proiectul european. Unul dintre principiile proiectului european este uh, dezvoltarea libertăților. Un al doilea aspect este că ar trebui să, nu, să ne reamintim de ce noi, ca și Uniune, intervenim în chestiuni de familie, și anume ca să stimulăm libera mișcare a persoanelor, să dăm și dând libertate de alegere persoanelor, înseamnă că vor putea acestea să se miște mai liber în Uniune. Dar trebuie să nu uităm de asemenea că relațiile de familie nu sunt în mod necesar comparabile cu relațiile comerciale, cel puțin nu 100%. Sunt, pot fi mai fluide, atunci când oamenii se căsătoresc, nu se căsătoresc uh, gândindu-se că o să divorțeze, deși statisticile uh, pot să contrazică. Și, de asemenea, ar trebui să ne reamintim că relațiile de familie nu sunt relații business to business, nu sunt relații între, între afaceri, între uh, companii. Există întotdeauna sau aproape întotdeauna una dintre părți care e mai puternică are resurse mai, mai mari financiare și atunci răspunsul este că ar trebui să existe un anumit grad de autonomie, dar că această autonomie ar trebui să fie exercitată la momentul uh, când procedurile sunt prevăzute de către părți și că ar trebui ca totuși cu tribunalul să uh, aibă un drept de examinare ca să se asigure că e vorba de un acord al ambelor părți mai degrabă de o situație în care una dintre părți își impune alegerea asupra uh, celelalte părți care, se zice mai, mai, mai puțin informată. Următoarea întrebare, dacă mă amintesc bine, se referă tot la problema autonomiei, dar uh, din uh, perspectiva caracterului obligatoriu sau nu al medierii. Există cu siguranță o tendință către mediere obligatorie în legislația familiei, peste tot în Uniunea Europeană, Totuși, uh, dacă asta este o problemă de competență a Uniunii, e o chestiune deschisă dezbaterii și nu sunt convins în totalitate că Uniunea are competența de a se ocupa de aceste chestiuni care ar putea fi rezolvate și chiar sunt rezolvate și, și tratate de către statele membre. De asemenea, această întrebare a dus la una și mai dificilă, legată de tratamentul relațiilor între persoane de același sex și dacă ar trebui să fie o garanție că statele membre care nu au prevederi legate de uh, uh, mariaj homosexual uh, sau alt, alt tip de relație ar trebui să fie excluse de la legislația europeană care se ocupă de aceste chestiuni. Părerea mea personală este că argumentul legat de drepturile omului este mai puternic deci obligația pozitivă a statelor de a introduce legislație privind drepturile fundamentale este uh, importantă și carta ar trebui să se, de carta ar trebui să ține seama aici. Totuși, poate că diferențele sunt mai puternice decât Convenția Europeană a Drepturilor Omului în ce privește interdicția discriminării pe baza orientării, uh, pe bază, pe discriminării pe bază de orientare sexuală. Totuși, există un argument foarte puternic că articolul 81.3 despre care discutăm aici din tratat, care cere unanimitate în ce prește chestiuni de familie, cere unanimitate dintr-un motiv foarte bun, și anume că statele membre văd legislația privind familia ca o parte foarte importantă a identității lor și probabil uh, să permitem schimbări organice în statele membre mai degrabă decât să impunem niște schimbări legislative Uh, prin legislația europeană, deci printr-o portiță, uh, cred că asta a fost expresia folosită de uh, persoana care a pus întrebarea, nu e productiv pe termen lung. Totuși, e o întrebare dificilă, e greu să ajungi la un echilibru aici și ce avem aici este un conflict între drepturi individuale și drepturile statelor și uh, Uh, nu e ușor să spui unde trebuie să tragi linia și unde se face, unde se realizează echilibrul între aceste două drepturi. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Am uh, încheiat uh, acest punct, numărul 4. Mulțumim ambilor vorbitori. Vom continua cu următorul punct, care are legătură directă cu cel anterior, și anume o prezentare a Comisiei privind revizuirea regulamentului Bruxelles 2A. Din nefericire, doamna comisar Iurova încă nu a, nu a ajuns astăzi. Va fi uh, înlocuită doamna Karen van der Kerkhove, care este expert în legislația internațională, drept internațional privat și uh, este șef de unitate la Comisia Europeană. Așadar, doamnă, vă rog să faceți comentariile inițiale. Vă mulțumesc. Thank you, Chairman, and good afternoon. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Mulțumesc și colegilor pentru prezentarea foarte interesantă a studiului dumneavoastră, care a fost întâmpinată cu interes, desigur. Comisarul a propus Uh, revizuirea acestui regulament. După cum știți, multe dintre uh, punctele incluse au fost deja atinse mai devreme aici, uh, în acest cerc. Și haideți să parcurgem pe scurt modul în care am abordat revizuirea. După cum s-a spus deja, sau cum au spus cei doi cercetători, revizuirea se concentrează pe aspectele regulamentului care se referă la răspunderea parentală. Într-adevăr, de aproape 2 ani am efectuat studii, revizuiri, consultări publice cu privire la punerea în aplicare a regulamentului și am aflat că cele mai stringente probleme se referă tocmai la acest domeniu al răspunderii parentale. Și de aceea am concentrat, ne-am concentrat în revizuirea noastră asupra acestui domeniu. Și aici avem uh, două obiective. În primul rând vrem să combatem uh, blocarea copiilor în uh, proceduri de lungă durată și, în al doilea rând, să facilităm tuturor părților interesate o rezolvare decentă a disputelor care decurg din aceste proceduri transfrontar, transfrontaliere. Nu am vrut să revizuim la modul general întregul regulament. Nu. Regulamentul uh, pare să funcționeze bine, în mare, a crescut uh, siguranța juridică în astfel de proceduri transfrontaliere și de aceea mulți dintre cei cu care ne-am consultat sunt mulțumiți de modul în care funcționează regulamentul. Însă, sunt câteva domenii ce pot fi îmbunătățite și care uh, au fost evidențiate. Mai întâi, uh, uh, aceste răpiri despre care s-a vorbit. În cazul în care există un divorț, se întâmplă ca cei copii să se întoarcă în patria de origine fără consimțământul părinților. Și aici apare noțiunea de răpire. Există sisteme care funcționează și care ar trebui să asigure revenirea copilului la locul de reședință. Știm totodată că aceste proceduri de repatriere pot fi anevoioase și pot dura prea mult, iar tocmai timpul joacă un rol foarte important pentru că perioade prea lungi se răsfrâng asupra copilului. Deci se încearcă reducerea întârzierii acestor proceduri când vine vorba de răpiri constatate. Cum uh, s-au lămurit uh, termenii limită în astfel de proceduri. Ei bine, până acum, în regulamentul existent, nu erau foarte clar uh, stabilite termenele limită. Acum vrem să introducem astfel de limite clare. Totodată am redus uh, uh, numărul total sau numărul maxim posibil al apelurilor pentru că se, pot, se poate face uh, apel într-un astfel de proces și atunci uh, întoarcerea copilului întârzie. Și am mai văzut în contextul unor cazuri de răpire, procedurile sunt atât de specializate și specifice încât are sens să se limiteze uh, toate aceste apeluri și să se permită o specializare a tribunalelor în astfel de cazuri. Deci procedurile în cazul răpirilor uh, sunt unul din domeniile unde am vrut să introducem schimbări. Apoi, um, deciziile privind custodia, privind tutela. După cum știm, există alte instrumente, Brussels One uh, sau regulamentul privind întreținerea copiilor și așa mai departe. Acolo s-a uh, eliminat uh, procedura intermediară uh, de punere în aplicare, acea procedură execvatur. Și s-a făcut asta și în dreptul familial, în alte uh, legislații și când vine vorba de accesul, uh, drepturile de acces ale copiilor, uh, procedurile de repatriere, dar nu s-a făcut uh, la modul general. Deci vrem să eliminăm toate aceste proceduri intermediare pentru uh, sentințele de custodie, să nu mai existe uh, o mm, procedură de punere în aplicare transfrontalieră a sentințelor uh, aferente. Apoi, uh, impunerea unor astfel de sentințe sau decizii judecătorești. Am, se, am prevăzut acest lucru în legislația europeană, tot ce se întâmplă până la granița respectivă. Deci odată ce există o decizie într-un stat, ne asigurăm că această decizie să fie recunoscută și în alt stat. Însă ce nu am reglementat până acum este modul în care aceste decizii chiar sunt puse în aplicare în statul respectiv. Și vedem că este încă loc sau se oferă încă spațiu de, pentru tactici de întârziere, de amânare și așa mai departe, tocmai pentru a împiedica produce, uh, procedura respectivă. Și aici încercăm să limităm uh, bazele legale ale refuzului uh, punerii în aplicare a deciziilor judecătorești. Și încercăm să, se, să existe și posibilitatea unor aplicări provizorii. Cam acestea sunt îmbunătățirile legate de uh, deciziile judecătorești uh, în circulație. Apoi, dreptul copilului de a fi audiat în uh, aceste procese. Iarăși un domeniu asupra căruia ne-am aplicat. Am văzut în practică că există diferențe în ceea ce privește procedura de audiere în diferitele state. Și există audieri care nu sunt considerate probă în alte state membre, ceea ce nu este acceptabil. Toate statele membre fac parte din uh, convenția, au aderat la Convenția 1 privind dreptul, drepturile copilului. Deci s-au angajat la aceste audieri în procesele în instanță. Însă vedem în continuare că există diferențe importante care împiedică libera circulație a sentințelor. Deci există această obligativitate de a se asigura audierea copilului și de asemenea să se recunoască reciproc uh, audierile în diferitele state membre. Un alt domeniu în care am propus modificări și care a fost deja menționat de experți se referă la plasamentul copilului am observat și am fost informați că în practică se întârzie uh, aceste plasamente, aceste proceduri transfrontaliere și că există confuzii cu privire la procedură. Ce am încercat să facem în regulament să creăm uh, o procedură autonomă de consimțământ care s-ar aplica la toate părțile interesate în uh, interiorul Uniunii deci, practic, părțile care sunt interesate să obțină un consimțământ în alt stat membru. Și, de asemenea, aici am stabilit niște termene limite pentru că adesea procedurile sunt, de fapt, urgente. Și ce am mai făcut? Am încercat să lămurim uh, scopul central al regulamentului și anume cooperarea strânsă între autoritățile centrale ale diferitelor state membre. S-a spus că există o incertitudine cu privire la competențele autorităților centrale. Am încercat să definim competențele acestora și am încercat să includem în cadrul legal cu privire la cooperarea autorităților și alte autorități care au cumva legătură tangențial cu bunăstarea copilului. Deci și aceste autorități vor fi incluse în mecanismul de cooperare și sperăm astfel că uh, procedurile vor fi astfel mai clare și mai direcționate. Unde am mai propus uh, modificări sau uh, menționat anumite elemente care merită atenția noastră, dar în care că nu am propus modificări, într-adevăr. Nu am propus schimbări cu privire la materia matrimonială. De ce? Pentru că, în primul rând, uh, am descoperit în urma consultărilor că cele mai importante, cele mai stringente probleme se referă la copii. Deci revizuirea, din punctul nostru de vedere, trebuia să se concentreze asupra lor. Ceea ce privește materia matrimonială, regulamentul a funcționat destul de bine. Suntem conștienți că există probleme, ne-au fost relatate astfel de probleme, cum uh, ar fi uh, cumpărarea de tribunale, adică alegerea tribunalelor dorite, există astfel de lacune în alte regulamente. Bineînțeles că lucrurile ar putea fi mai bune, însă în acest moment am ajuns la concluzia că nu dispunem de suficiente date pentru a dovedi o problemă generalizată la nivelul Uniunii Europene care ar trebui să fie rezolvată. Deci nu există indicii suficiente. Acest fenomen de forum shopping, de uh, selectare a forului decizional în propriul interes, este o problemă în continuare. Noi încercăm să propunem uh, soluții care, într-adevăr, pot avea uh, Uh, și dezavantajele lor. Nu suntem uh, siguri că bunătățirile propuse de noi vor duce la un echilibru optim. Dar materia matrimonială uh, reprezintă o problemă delicată la nivel politic, după cum știm. Și dacă am deschide discuții cu privire la materia matrimonială în acest moment, ne, ne-am teme sau ne temem că uh, procesul uh, de îmbunătățire pe care ne-l dorim noi, interesul copilului, ar fi, ar fi încetinit. Și cam aceasta este echilibristica noastră de până acum, când uh, a fost vorba de decizia de revizuire. Deci, pe de o parte avem sfera de aplicare, avem, am avut și indiciile care ne-au dus la diferitele probleme și apoi uh, eventualele dezavantaje care ne-ar uh, putea apărea în urma unor îmbunătățiri. Deci noi, de asemenea, nu am uh, fost de părere că trebuie să lărgim sfera de aplicare. Mulți dintre dumneavoastră ați vorbit despre căsătoriile între persoane de același sex. Regulamentul este aplicat în conformitate cu articolul 21 al Cartei Drepturilor Fundamentale. Și cred că acesta este lucru pe care îl putem face acum, iar Comisia a decis că în acest moment cam asta am putea uh, face și am putea amâna celelalte discuții pentru mai târziu. Ce mai vreau să subliniez, din punctul de vedere al Comisiei, nu este, nu am lăsat anumite probleme deoparte pentru că nu le-am evidențiat, nu le-am identificat, însă e nevoie de mai multe informații, mai multe date pentru a lua decizii fundamentate. Pentru că, desigur, sunt probleme care pot reveni în atenția noastră ceva mai târziu, dar deocamdată noi am considerat că este important să ne concentrăm în procesul de revizuire asupra lucrurilor importante Uh, și anume lucrurile ce țin de copii și uh, răspunderea parentală. Mulțumesc, uh, doamnă. Doamna Regnea are o întrebare. Da, mulțumesc. O întrebare scurtă. Vreau să vă spun un lucru. Metoda ne este foarte cunoscută de la Bruxelles 1, o metodă dorită de comisie. Ați dat și un exemplu. La nivelul Uniunii, din eforturile fiecărei țări, care sunt diferite de la țară la țară, se încearcă un lucru important pentru conviețuirea oamenilor din Europa și în acest context e important tot ceea ce ați prezentat până acum și interesant. Este o contribuție valoroasă pentru viitor, pentru că e vorba de subiecte care afectează pe cetățenii de rând zi de zi. Și acum întrebarea mea, cred că ați dat deja răspunsul, de ce ați ales din nou această metodă de recast. Pentru noi deputații asta înseamnă o posibilitate foarte limitată de a veni cu propuneri. Propuneri care să fie susținute de un număr mare de a, uh, deputați. Din ce spuneți dumneavoastră, deduc ați procedat în mod conștient, tocmai în interesul copilului, însă regret cu toate acestea, regret decizia dumneavoastră, pentru că în calitate de legiuitori suntem cumva limitați. Domnul Veșca, mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc pentru descrierea amănunțită a activității din uh, lunile ce vor urma. Și vreau să spun de la bun început că spre deosebire de Evelyn, pe care o respect, domeniul de aplicare adoptat și abordarea aleasă, respectiv această metodă recast, este o abordare bună. Știu că este o problemă foarte complicată. Unul dintre experții noștri a spus că nu putem compara situația cu uh, Um, situația familială cu situația situația sau dinamica întreprinderilor. Sunt două lumi diferite. Însă, anumite mecanisme pot fi aplicate și pot funcționa în ambele domenii, în ambele lumi. Bineînțeles, dacă se iau în calcul și diferențele importante. Problemele familiilor nu corespund cu problemele întreprinderilor. Dar uh, aici aș spune că nici nu am, de fapt, întrebări, dar abordarea prezentată de Comisia Europeană este extrem de interesantă și sper că în lunile ce vor urma vom avea mai mult timp la dispoziție pentru a intra în amănunte. Și cred că dacă ne concentrăm pe această abordare de tip recast, nu vom Nu ne vom uh, limita instrumentele de care dispunem ca legiuitori. Sunt uh, mulțumită că am ales să ne concentrăm asupra intereselor copiilor și că domeniul matrimonial a fost lăsat deoparte. Deocamdată cred că este bine să mergem pas cu pas și să nu uh, ne apucăm de toate domeniile deodată. Avem nevoie cu adevărat de aceste modificări vedem că sunt din ce în ce mai multe cupluri uh, din țări diferite și cazuri transfrontaliere. Mulțumesc. Domnul Radiev și domnul Buda, mai întâi domnul Radiev, v-aș ruga să fiți succinți pentru că am rămas în urmă. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru această propunere. Se pare că interesele copilului se află într în centrul acestei reforme. Cred că noile dispoziții vor îmbunătăți viața multor cupluri internaționale și a copiilor lor. În contextul acestei reforme, de maximă importanță este cooperarea între statele membre, dar în același timp trebuie avută în vedere și cooperarea între serviciile sociale și alte autorități de resort în acest sens. De exemplu, când un organism dintr-un stat competent decide în legătură cu responsabilitățile parentale ale unor părinți care se află într-un alt stat membru, trebuie respectate dispozițiile în vigoare în țara de origine. Nu trebuie impuse altele. Trebuie să privim totul în contextul cooperării. De asemenea, trebuie să avem în vedere și procedurile de adoptare forțată, și anume adoptare fără consimțământul părinților. E o procedură care suspendă drepturile parentale într-o manieră fizică și juridică chiar și nu înțeleg cum Uniunea Europeană poate să aibă competența de a reglementa în acest sens. Cum poate decide să plaseze un copil într-o altă familie, într-o altă țară, dar nu se poate pronunța în legătură cu tipul de familie și în legătură cu condițiile specifice de acolo atunci când lipsește consimțământul părinților biologici. Trebuie să punem capăt acestui fenomen și anume transformarea adopțiilor internaționale într-un business. Mulțumesc. Domnul Buda? Foarte pe scurt, domnule președinte, cu mulțumirile pentru prezentarea făcută. Aș întreba Comisia dacă n-a avut în vedere posibilitatea de a reglementa și varianta desfacerii căsătoriei uh, în fața notarului public sau în fața ofițerului de stare civilă, potrivit principiului că cine poate să încheie ceva, pentru că căsătoria se încheie la ofițerul de stare civilă, să poată să și desfacă acel ceva, cu consecința evident uh, sau cu consecința doar atunci când soții se înțeleg asupra acestui lucru. Vreau să vă spun că în România avem acest sistem. Eu am fost un avocat, mă rog, în tinerețe de divorțuri uh, foarte multe și am reglementat această posibilitate în codul civil și s-au redus semnificativ numărul problemelor care au apărut între soți pe de-o parte și, evident, și uh, legat de copii pe de altă parte. Pentru că, de regulă, părțile când merg în fața unei autorități publice într-o sală de judecată, automat au o altă abordare sau reacție decât atunci când acestea se înțeleg cu bună învoială, merg în fața ofițerului de stare civilă sau fața notarului, li se dă un termen rezonabil de mediere asupra, să reflecte asupra stăruinței lor de a desface căsătoria urmând ca mai apoi ofițerul sau notarul să pronunțe um, acel uh, divorț. Cred că este o chestiune care Comisia ar trebui să aibă în vedere, tocmai ca să nu intervină statul foarte mult în ceea ce înseamnă viața privată, pentru că este o chestiune foarte sensibilă, astfel încât părțile să poată să aibă și această variantă. În România vreau să vă spun că sunt foarte mulți cetățeni italieni, de exemplu, care vin și stabilesc reședința acolo două, trei luni de zile, astfel încât să poată să divorțeze în, în uh, țară, dat fiind faptul că în Italia, de cât am înțeles, procedurile sunt foarte nevoioase în materia de afaceri căsătoriei. Mulțumesc! Thank you uh, very much. Now, uh, Mrs. Van der Mulțumim foarte mult. Doamna Van der Kerkhove, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, recunoaștem, sigur, care sunt limitele unei astfel de reformulări. Însă, într-adevăr, a fost o decizie deliberată tocmai pentru a păstra șansele de succes ale acestei revizuiri, concentrându-ne pe problema copiilor, fără a mai intra în tot felul de dezbateri și de discuții care ar fi cerut unanimitate, ori unanimitatea ar fi fost foarte greu de realizat. Deci, pentru a asigura o revizuire rapidă, am ales această carte. Am avut 2 ani de consultări, s-au făcut studii, am auzit nenumărate opinii din partea diferitor grupuri interesate și ne-am asigurat că într-adevăr am evidențiat acele chestiuni care într-adevăr meritau atenția și pe acestea într-adevăr ne-am concentrat Uh, nu e puțin, uh, veți avea multe de discutat pe temele evidențiate și sigur pe viitor există, există posibilitatea de a se reveni asupra acestor chestiuni care încă nu au fost abordate. O să avem mai multe informații, probabil sistemele vor evolua în direcția unei convergențe până atunci. Ceea ce privește domeniul de aplicare, aș dori să aduc o serie de clarificări. Sta pentru domnul Radiev. Domeniul de aplicare a regulamentului uh, nu include și procedurile de adopție. Adopție e cu totul altă chestiune. Aici vorbim de plasarea transfrontalieră ca măsură cu titlu temporar pentru protejarea copilului. Nu este, prin urmare, vorba aici de adopții. Pentru aceasta există alte tipuri de instrumente și, într-adevăr, Uniunea Europeană nu a exercitat competențe în acest sens până acum. Însă există convenții privind recunoașterea transfrontalieră a anumitor tipuri de adopție, cel puțin. În concluzie, nu despre asta este vorba în acest regulament și nu despre asta este vorba în actuala revizuire. Asta ca să fie clar de la început. În ceea ce privește uh, circulația actelor de divorț, ca inclusiv instrumentele notariale, regulamentul permite circulația acestor instrumente autentice și a deciziilor curții. Astfel de instrumente, într-adevăr, pot circula și în prezent, în conformitate cu actualul regulament și nu am făcut nicio modificare în acest sens. Știm că există o tendință în anumite state membre de a pune tot mai mult accentul pe uh, scoaterea din tribunal a procedurilor de divorț și de a recurge tot mai mult la această procedură de acord amiabil în fața unui notar, de exemplu, și acest lucru este perfect posibil în conformitate cu regulamentul. Mulțumim. Nu au exercitat, existat alte solicitări de intervenție. Vă mulțumesc că ați venit astăzi alături de noi și vă mulțumim pentru prezentarea făcută. Vom trece acum uh, la următorul punct de pe ordine noastră de zi, mai precis uh, punctul numărul 6, un proiect de raport și amendamente privind uh, obligații, compensație și securitate financiară pentru operațiunile offshore cu petrol și gaze. Dăm cuvântul domnului Crisogonos, raportorul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Acest raport se referă la obligațiile operațiunilor offshore în materie de petrol și gaze. Un volum semnificativ din petrol și gazele produse în Europa vin din operațiunile offshore. 60% mai precis. Acestea au loc în apele teritoriale a 18 state membre, Directiva offshore intenționează a introduce cerințe minime privind prevenirea accidentelor majore afectând astfel de operațiuni în Europeană și de asemenea de limitarea consecințelor acestor accidente. Autorizațiile de operațiuni offshore presupun și măsurile de prevenție și de remediere a prejudiciilor adusul mediului înconjurător de astfel de operațiuni. Însă există un aspect important care nu se regăsește în directivă, și anume obligațiile privind uh, prejudiciile aduse unor persoane fizice sau juridice, fie că e vorba de uh, rănire, de traume fizice sau pierdere economice. De asemenea, directiva nu vorbește de obligațiile de ordin penal, de răspundere penală, în caz de accidente survenite în astfel de operațiuni offshore. Mi s-a spus că e prea devreme să se evalueze dacă dreptul penal european este relevant în sensul optimizării activităților offshore în Uniunea Europeană. Eu însă nu cred că e prea devreme. În opinia mea, e mai bine să previi decât să vindeci și, prin urmare, introducerea de introducerea acestei răspunderi penale la nivel european ar servi ca un factor de descurajare, ar îmbunătăți protecția mediului și ar asigura respectarea măsurilor de siguranță și securitate. E important ca aplicarea efectivă a principiului poluatorul plătește la aceste operațiuni offshore, deci aplicarea acestui principiu n-ar trebui să vizeze doar remedierea prejudiciilor în caz de accident ecologic, ci de asemenea ar trebui să acopere și prejudiciile considerate tradițional în legislație în acest sens. N-am avut până acum posibilitatea de a analiza toate propunerile de amendamente pentru că de-abia am primit traducerea, însă dați-mi voie să vă asigur că voi fi extrem de atent, le voi citi și unde, unde este posibil, voi încerca să ajungem la un compromis. Am să vă trimit, sper, medalete de compromis înainte de vacanța de vară și voi asculta cu plăcere observațiile și comentariile noastre. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Doamna Regler dorește să intervină. Mulțumesc foarte mult! Doresc să-l felicit pe domnul Crisogonos pentru cele făcute. Intervin aici și în numele raportoarei noastre din umbră, de Guteland, care n-a putut să vină astăzi alături de noi. E bine că se face un apel la comisie de a introduce standarde europene comune pentru un sistem de compensări. Însă doamna Guteland consideră că trebuie să ne exprimăm cu mai multă precizie în acest sens, și anume să facem un apel la Comisie să formuleze reguli minime concrete în materie de siguranță financiară și acoperire și să pregătească măsuri de compensare pentru aceste prejudicii în conformitate cu practicile existențe. De exemplu, există o, în legislația norvegiană un exemplu relevant. Credem că aceste compensații ar trebui să fie specifice pentru sectorul cum are Norvegia, de exemplu, pentru pescuit și pentru persoanele costiere. De unde și amendamentul numărul 8 al domniei sale, semnat și de mine. Și, de asemenea, dacă ne gândim că nu există un regim de obligativitate sistematic în statele membre și că accidentele offshore, de asemenea, pot să aibă un impact transfrontalier, se impune o armonizare a regulilor privind obligațiile de ordin civil. Așa, asta se propune în amendamentul 12. Practic se explică amendamentele trimise de domnia sa. Domnul Coferati. Mulțumesc foarte mult. Aș avea de adăugat două chestiuni la cele spuse de Evelyn. Cred că, într-adevăr, ea a sintetizat foarte bine poziția grupului socialist, raportorul uh, a lucrat foarte bine, însă doream să subliniez importanța armonizării în acest context. Majoritatea incidentelor din largul mării sunt, în esență, transfrontaliere, și de aceea se impune, în opinia mea, o armonizare a normelor în vigoare. De asemenea, cred că în materie de obligații civile e important să includem compensațiile pentru prejudiciile de ordin economic, pentru că altfel principiul poluatorul prăltește ar fi periclitat. Și al doilea comentariu al meu se referă la directivă și la punerea în aplicare, pentru că există anumite state care recurg la practici uh, cu care nu suntem de acord. E se impune o, o autoritate independentă. Dacă mă uit la textul actual, se spune în anumite țări că autoritatea respectivă este independentă, dar realitatea nu e. Și trebuie să existe aici un element de obligativitate. Autoritățile respective trebuie să fie cu adevărat independente. Domnul Radiev. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Aș vrea să mulțumesc domnule Cristoponos pentru raportul său susțin ideile sale și doresc să introduc uh, unele amendamente. Trebuie să implementăm un cadru care să ne permită armonizarea normelor de siguranță și să protejăm uh, uh, mediul preven, prevenirea este extrem de importantă atunci când e vorba de activități în domeniul uh, extracției de gaz și petrol. Trebuie să studiem toate posibilitățile înainte de a introduce măsurile preventive. Mai întâi, important ca directiva să fie aplicată în Uniune, Uniunea Europeană pentru a vedea care sunt implicațiile sale practice. Este dificil să faci uh, o evaluare și, prin urmare, este dificil să introduci sancțiuni uh, legate de încălcări ale regulilor, de infracțiuni. Uh, domnul Cristobenu s-a insistat asupra regiunilor unde IMM-urile sunt numeroase și funcționează, unde puritatea apei este importantă și tocmai aceste mici întreprinderi poate că vor trebui să compenseze și să despăgubească în caz de probleme și de poluare. Poziția în materie de uh, cereri colective este una efectivă și uh, cred că nu vom putea a susține acest tip de abordare. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Aș dori să încep prin a-i mulțumi raportorului pentru raportul său. Este unul uh, destul de bun și e mult mai bine să avem o legislație de mediu puternică decât să suferim consecințele lipsei de legislație de mediu puternică. Curățarea petelor de petrol, efectele pe care acestea le-au asupra mediului, asupra economiei locale, sunt, uh, reprezintă niște costuri uh, enorme. Merită să nu trebuiască să plătim aceste costuri. Deci acest raport merge în direcția cea bună. Avem nevoie de protecție de mediu uh, puternică. Totuși avem un amendament pe care Aș vrea să-l subliniez cu această ocazie. Amendamentul 29. Verzi ar dori să se facă o referință la tratatul de la Paris, la faptul că tratatul de la Paris spune că ar trebui să avem o eliminare progresivă a operațiunilor uh, petrolifere și gaziere pentru a îndeplini obiectivele pe termen lung uh, legate de schimbările climatice până la sfârșitul uh, secolului. Sigur, puteți să spuneți că nu e o formulare foarte radicală până la sfârșitul secolului, dar e o referință la tratatul de la Paris și cred că trebuie cel puțin să avem o referință la el în acest raport. De asemenea, în trecere iau notă de faptul că săptămâna trecută plenara discutând programul de lucru al Comisiei, a spus că Comisia ar trebui să fie îndemnată să identifice eforturi pentru a elimina treptat uh, combustibilii fosili și pentru a reduce impactul economic și social. Deci asta cred că arată că este susținere din partea plen- plenului Parlamentului pentru a avea această eliminare treptată. Mulțumesc. Mulțumesc. Dorește Comisia să reacționeze? Da. Da, mulțumesc foarte mult. Mă numesc Iorchiului. Am luat notă de faptul că Comisia uh, Iuri ar putea uh, propune o nouă inițiativă legislativă și uh, că domeniul de aplicare al propunerii merge mai departe decât propunerile exprimate în raportul Comisiei. Când uh, ne gândim la inițiative de compensare, e important să găsim echilibru juridic între nevoia de a compensa victimele în mod adecvat și uh, să prevenim plata unor cereri ilegitime și am avut impresia din raport că atât Comisia Jurii cât și Comisia Europeană sunt de acord asupra acestui aspect specific. Declarația explicativă a Comisiei Jurii uh, menționează nevoia de a asigura plăți pentru uh, pagube juridic, uh, definite juridic, în mod tradițional. Uh, dar această definiție, depinzând de această definiție, s-ar putea să fie nevoie de schimbări substanțiale a codurilor civile din statele membre și nu e o chestiune minoră, va deveni un lucru foarte important. Vreau să reamintesc că tradițiile juridice sunt cele care determină modul în care sistemele juridice ale statelor membre disting între uh, cereri legitimate și riscuri obișnuite la, pe care, cu care trebuie să se confrunte participanții la o anumită economie. Așadar, statele membre uh, au poziții foarte diferite în acest moment în ce privește cadrul juridic adecvat, conform tradițiilor, experiențelor și nevoilor și cerințelor fiecăruia. Comisia a analizat situația în anul 2014 și 2015 pe baza uh, legislației existente în acel moment în statele membre. Am concluzionat pe baza acestor informații că nu există dovezi clare că se demonstreze că oricare dintre abordările comune începește responsabilitățile uh, civile, vreun stat membru ar fi mai eficient începește uh, implementarea directivei offshore și trebuie să știm ce progrese s-au făcut în statele membre când au implementat directiva privind uh, siguranța offshore. Termenul de implementare era iulie 2015. Între timp am primit uh, majoritatea notificărilor că statele membre ar fi implementat directiva, dar nu toate au implementat, încă mai sunt state membre care nu au notificat uh, implementarea directivei și pentru cele de la care am primit notificarea, Comisia este acum în faza de a analiza dacă legislația națională respectă complet directiva. Comparăm paragraf cu paragraf, alineat cu alineat, dacă s-a făcut corect. Uh, mai mult, credem că statele membre cu activități offshore semnificative și cu sectoare care au în același timp sectoare importante în domeniul pescuitului și turismului, ar trebui să primească cea mai multă atenție și cred că uh, suntem uh, pe aceeași lungime de unde cu ce s-a exprimat în, acest, în diferite comisii în Parlament și statele membre, în contextul condițiilor specifice, trebuie să spună dacă întărirea prevederilor legate de pierderile economice pentru aceste sectoare ar fi de dorit și cred că uh, uh cineva a menționat Norvegia Credem că ceea ce a făcut deja Norvegia pentru sectorul ei de pescuit este un exemplu. Au fost unele comentarii privind uh, directiva privind infracțiunile de mediu. Considerăm că Uniunea Europeană ar trebui mai întâi să câștige oarecare experiență privind impactul directivei uh, privind siguranța offshore, așa cum a fost uh, implementată de statele membre. În acest moment nu e clar dacă Uniunea Europeană are nevoie de măsuri suplimentare legate de potențiala neglijență pe situri offshore, în situri offshore. Conform directivei, trebuie să oferim un raport de implementare în 2019 și apoi vom evalua experiența avută cu legislația în statele membre, ținând cont de eforturile statelor membre, mai ales ale autorităților competente și apoi raportul evident va include propuneri legate de acțiuni de follow-up necesare și raportul se va concentra pe întreaga directivă, dar ne vom concentra de asemenea și pe uh, responsabilitate, pe problema compensare financiară și siguranță financiară și unde să includem uh, uh, descurajarea penală. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Domnul Hristovănos, doriți să mai adăugați ceva? Nu, mulțumesc, nu în acest moment. Președintele, mulțumesc foarte mult. Prin urmare, am încheiat acest punct și trecem la punctul următor, care este examinarea unui proiect de raport privind aplicarea ordinului procedurii europene de somație de plată. Din nou, domnul Crisogonos este raportor. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Scopul uh, ordinului procedurii europene de somație de plată este recuperarea anumitor sume în proceduri transfrontaliere. Procedura este opțională, lăsată la discreția celor care trebuie să o aplice, dacă doresc să urmeze procedurile naționale sau să emită o procedură, un ordin european de plată. E vorba de aplicarea regulamentului 1896-2006 a Parlamentului și Consiliului, care creează procedura europeană de somație de plată începând cu, și uh, începând cu aplicarea ei. Regretabil, Comisia a întârziat foarte mult uh, evaluarea sa, care trebuia făcută până pe 12 decembrie 2013, dar raportul relevant a fost emis abia pe 13 octombrie 2015. Deci, o întârziere de aproximativ 2 ani. Mai mult, această revizuire nu include o evaluare de impact extinsă pentru fiecare stat membru, așa cum cere articolul 32 din regulament. În ce privește conținutul său, alături de implement, eh, eh, evaluarea implementării europene a procedurii europene de sumație de plată, se spune că eh, funcționarea procedurii pare în mare satisfăcătoare. Totuși, Există diferențe în legătură cu frecvența folosirii acestei proceduri de la stat membru la stat membru, în timp ce unele state membre nu respectă limita temporală de 30 de zile pentru emiterea ordinului de plată. Mai mult, clarificările care derivă din jurisprudența Curții uh, de Justiție privind plata dobânzii trebuie să fie introduse în formulare standard astfel încât noi versiuni să fie adoptate în unele cazuri. În concluzie, principala problemă a acestei proceduri trebuie, pare să fie uh, lipsa de utilizare frecventă a acesteia, care trebuie să fie rezolvată prin uh, împărtășirea informației către oameni de afaceri, uh, profesia avocaților și mai departe. Aștept cu nerăbdare contribuțiile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Domnul Buda. Domnule președinte, mulțumesc uh, raportorului pentru expunerea făcută. Uh, din păcate, nu de puține ori avem uh, de-a face cu instrumente care au fost create și menite să facă viața mai bună cetățenilor europeni sau IMM-urilor și care, din nefericire, nu sunt folosite așa cum ar trebui de cei cărora li se adresează aceste instrumente și de aceea cred că această responsabilitate revine în principal Comisiei. Și aș atrage atenția și în același timp aștept o explicație uh, plauzibilă de ce s-a venit cu uh, acest studiu doar după doi ani de zile și nu s-a făcut în 2012, pentru că acest lucru ne-ar fi permis, practic, să luăm din timp măsuri care să ducă la o mai bună publicitate a uh, acestui instrument. Am avut uh, în dezbaterea Comisiei și cererile cu valoare redusă și acolo am avut aceeași dificultate legată de faptul că nu era cunoscut acel instrument foarte bine, astfel încât să fie uh, folosit în așa fel încât cetățenii să beneficieze de aceste reglementări. Câteva considerații legate de uh, um, aceste probleme, dincolo de faptul că această procedură nu este foarte cunoscută, cred că ar trebui să avem în vedere și o posibilă revizuire a excepțiilor unde se aplică această procedură, pentru că avem inserate câteva excepții în materia asigurărilor sociale, în materia drepturilor um, uh, familiei și aici ar trebui să avem în vedere această chestiune, ultimele modificări și noutăți în materia drepturilor familiei sau asigurărilor sociale, astfel încât această procedură să fie cât mai uh, uh vizibilă. Nu, în ultimul rând, va trebui să avem în vedere și ceea ce înseamnă uh, deciziile Curții de Justiție uh, a Uniunii Europene vis a -vis de posibilitatea ca instanțele uh, Uh, să aibă uh, dreptul de a face unele aprecieri vis-a-vis -vis de uh, anumite clauze care sunt abuzive și dacă instanțele au această posibilitate sau sunt obligate să facă acest lucru într-o apreciere sumară a cererilor care sunt deduse judecății. Um, una peste alta, cred că este foarte important să ne concentrăm pe ceea ce înseamnă uh, a face vizibilă această procedură la nivelul statelor membre, astfel încât, aceștia, astfel încât cetățenii, într-adevăr, să beneficieze de uh, aceste instrumente. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, does anybody from the commission wish... Mulțumesc. Dorește Comisia să intervină? Mulțumesc. Vreau să răspund la cele trei chestiuni pe care le-ați ridicat. Mai întâi, de ce această întârziere în uh, publicarea raportului de valoare? În primul rând, pentru că am avut probleme foarte mari ca să obținem datele relevante de la statele membre, ca să putem să ne facem raportul. Deci ca să vă ofer uh, informație de background, avem o relație tradițională de o rețea tradițională de puncte de contact cu statele membre pe care o folosim în acest scop de a aduna informații și în acest caz am încercat primul exercițiu de obținere a datelor și a fost uh, uh o experiență foarte neplăcută. Au venit uh, răspunsuri foarte slabe de la statele membre. Am încercat a doua oară Bun, în unele cazuri lucrurile au funcționat foarte mult, mai ales în, uh, uh, în uh, acele state membre în care există un tribunal competent pentru emiterea ordinelor. Dar în alte state, statele membre au o problemă obiectivă să ofere datele. Bun, la a doua încercare am obținut date ceva mai bune, dar e o problemă obiectivă pe care încercăm să o rezolvăm, încercăm să îmbunătățim situația. În acest moment avem un nou exercițiu lansat în cadrul acestei rețele de puncte de contact, menit să acopere în principiu toate instrumentele noastre uh, și încercăm să avem o abordare mai sistematică în ce privește obținerea datelor statistice în statele membre. Deci asta, așa se explică în mare măsură deși, de, de ce din păcate, raportul nu a putut să fie făcut la timp. Apoi, în ce privește domeniul de aplicare al regulamentului, ați spus uh, că uh, regretați că uh, ați menționat aceste excepții, asigurări sociale, dreptul familiei și că ar trebui să se actualizeze cu schimbările în domeniu în legislație. Aici cred că problema e că intenția și concentrarea procedurii a fost pe a funcționa ca un instrument de, ca o procedură de uh, uh, recuperare a, uh, transfrontalieră. Deci un caz clasic este o factură care nu s-a plătit, da? Acesta e obiectivul, să se crească viteza Uh, procedurii litigioase în acest caz și uh, a rezolvării acestea și cred că exemplele pe care le-ați menționat în, în multe cazuri nu vor scăpa necontestate uh, mai ales în, în ce privește domeniul dreptului familiei. Deci, dacă se obiectează la un ordin de plată, în cele mai multe cazuri, mi se pare că această procedură nu e prea potrivită pentru aceste domenii. Apoi, v-ați referit la problemele clauzelor abuzive care au fost uh, comentate de Curtea de Justiție. Cred că raportul a abordat această chestiune, am încercat să explicăm uh, uh, echilibru pe care Curtea încearcă să îl atingă și cred că aici raportul vorbește de la sine pentru această chestiune. Nu știu dacă colegul meu mai dorește să intervină. Nu. Mulțumesc foarte mult. Dorește raportorul să mai adauge ceva? Nu, mulțumesc, uh, mulțumesc, domnule președinte. Președinte, mulțumesc, uh, mulțumesc pentru contribuții. Prin urmare, putem să închidem punctul numărul 7. Trecem la punctul numărul 8. Examinarea proiectului de raport privind planul de acțiune UE împotriva traficului cu specii sălbatice și, surprinzător, din nou, domnul Crisogonos, raportor. Ah. Mulțumesc încă o dată, dragi colegi. În acest aviz salut planul de acțiune al Comisiei Europene care vrea să combată traficul cu specii vii în Uniunea Europeană și care vrea să întărească rolul UE în lupta globală împotriva acestor activități ilegale. În ultimii câțiva ani a existat o creștere dramatică a fenomenului. Între 8 și 20 de miliarde de euro au trecut prin mâinile acestor bande criminale organizate. Și se amenință, bineînțeles, existența anumitor specii, se creează corupție și se privează comunitățile locale de o parte din venituri. Având în vedere, având în vedere importanța acestei probleme, aderarea uh, la uh, Convenția Internațională pentru combaterea fenomenului este importantă și în contextul uh, unor instrumente, cum ar fi legislație soft, tocmai pentru a proteja speciile sălbatice și pentru a contraveni uh, activităților ilegale. Este important să uh, depunem eforturi comune pentru a ne atinge obiectivele. Și aici este nevoie și de uh, colaborarea cu agențiile sanitar-veterinare și alte agenții de punere în aplicare a regulilor. Și nu în ultimul rând este important să uh, se stabilească la nivel de comisie standarde minime și criterii de sancționare în uh, contextul uh, traficului cu speciile uh, sălbatice. Conform articolului 83 alinatul 1 din Tratatul de Funcționare al UE și aștept cu nerăbdare contribuțiile dumneavoastră față de această problemă. Mulțumesc, uh, domnule Crisogonos. Domnul Căstor acum. Da, domnule uh, președinte, doamna Regner, raportorul din umbră, nu poate fi aici. M-a rugat să vă prezint următoarele. Traficul ilegal uh, cu specii sălbatice este una dintre afacerile cele mai lucrative globale. Și aici nu există doar pericolul uh, dispariției unor specii de plante și animale, ci se promovează și corupția și se subminează statul de drept. Act- planul de acțiune pe care prevede combaterea fenomenului este de sprijinit. Trebuie să sprijinim comunitățile locale Uh, și a le sensibiliza în vederea combaterii acestui fenomen. Am luat uh, nenumărate măsuri deja, însă statele le pun în aplicare în mod diferit. Uniunea Europeană însă poate contribui la uh, un comerț loial prin măsurile sale. Muraliev? Председател, уважаеми колеги, на първо място искам да изкажа Doamne președinte, dragi colegi, mă bucur să văd că reacționează Comisia după îndemnurile Parlamentului și că ne prezintă un plan de acțiune împotriva traficului cu specii sălbatice. Este o problemă globală care nu se poate rezolva iniția, individual de la țară la țară. Acțiunile noastre trebuie să fie concertate în, în sânul Uniunii Europene, dar, de asemenea, trebuie să cooperăm cu statele terțe și uh, cu țările de origine. Voi face și eu amendamente, dar aș vrea să insist asupra anumitor probleme care, după părerea mea, nu și-au găsit uh, locul în raport mă miră apelul de a stabili norme minime în materie de definiție și de luptă împotriva traficului cu specii sălbatice. Totuși avem un instrument, uh, cu alte cuvinte, ce anume directiva 99-2008, uh, pe 2008, care include toate dispozițiile necesare. Ori această directivă nu este nici măcar citată în raport. Această directivă obligă statele membre să prevadă și să introducă în legislația lor măsuri penale, sancțiuni penale pentru a lupta inclusiv împotriva traficului cu specii sălbatice, de floră și faună caracterul, de, caracterul delictual al acestui trafic este uh, înscris și odată cu el și sancțiunile penale care trebuie să fie impuse în caz de încălcare a legii. Așadar, mi se pare că decât să adoptăm o nouă legislație, ar trebui să insistăm mai degrabă să se aplice uh, legislația deja existentă și convențiile internaționale deja existente și de asemenea să insistăm asupra aplicării stricte peste tot a tuturor statelor membre a directivei 99. Uh, Domnul Anders. Thank you. Mulțumesc. Este o chestiune foarte interesantă și importantă și vreau să mulțumesc raportorului pentru avizul său. Această chestiune eh, se referă la infracțiune împotriva mediului, la corupție, la dezvoltare, dezvol, eh, dezvoltare durabilă și la comerțul între țări. Grupul Verzilor pregătește mai multe amendamente legate de acest subiect. Aș vrea să menționez un lucru acum și anume faptul că vedem că există și un regulament uh, privind tăierile ilegale de copaci din 2010, care va, fi, va servi drept model. Este un regulament care se aplacă asupra consecințelor negative a acestui tip de trafic ilegal. Și vom încerca să mergem pe aceeași direcție. Este nevoie de o muncă serioasă pe acest domeniu și aștept cu nerăbdoare să începem munca pe acest dosar după concediul de vară. Da, mulțumesc. Comisia vrea să intervină foarte scurt, foarte pe scurt, vă rog. Mulțumesc, eu sunt Aca Zetler de la DG Environment și am lucrat pe acest plan de acțiune împreună cu colegii, mai ales de la Digi Justice și de la mm, afaceri interne și dezvoltare. Salutăm îndeosebi faptul că această comisie, Comisia Juridică, examinează subiectul și uh, așteptăm uh, implicarea Parlamentului de ceva vreme. Planul de acțiune are la bază un apel din partea noastră. Și a existat un apel 2013, uh, dacă mi am aminte, la nivelul Parlamentului. Pentru a menționa câteva sau două aspecte, infracțiunile împotriva mediului uh, au fost deja uh, acoperite și de președinția olandeză. Lista concluzii în 22 iunie cu privire la planul de acțiune. A existat uh, acum și semnale din partea președinției slovace care vrea să continue pe această uh, linie a combaterii infracțiunilor împotriva mediului. Deci este un semn că lucrurile sunt luate foarte în serios ceea ce privește uh, Subiectul legat de um, sancțiuni și caracterul penal comun s-a spus deja că există directiva din 2008 cea cu numărul 99, care acoperă um, traficul legal cu specii sălbatice și acolo se Uh, Recomand impunerea unor sancțiuni în toate statele membre în ceea ce privește siguranța. Facem o revizuire acestei directive în prezent. Digi Justice se ocupă de asta și au început procesul deja. Au avut un workshop în toamnă cu experți din statele membre. Există și participări din uh, diferitele rețele, uh, rețeaua de procurori și judecători, pentru a discuta despre cum a funcționat uh, directiva în practică și apoi uh, vrem să examinăm uh, măsurile de luat pe viitor. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Aș vrea să subliniez că termenul de limită pentru depunerea amendamentelor este ora 12 la prânz în 14 iulie. Bun. Dacă raportorul vrea să mă adauge ceva, da, aș vrea să mai spun un lucru foarte pe scurt Uh, nu noi oamenii suntem deținătorii planetei, noi suntem doar una dintre speciile conviețuitoare. Deci uh, vorbim acum despre traficul de specii sălbatice și aici ar trebui să fie clar că este o chestie ce ține de propria conștiință, de autopercepție. Uh, și sper că putem contribui uh, la bunăstarea speciilor prin această procedură. Da, mulțumesc și eu. Consider încheiat acest punct și trec acum la punctul 28, examinarea unui proiect de aviz cu privire la portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online pe piața unică. Și acum, domnul Cavadia este cel care are cuvântul. Așa că, leg, je vais essayer uh... Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, am să încerc să fiu concis pentru că lucrurile sunt destul de clare, grupurile politice au lucrat deja binișor, echipele lor împreună cu a mea. M-aș limita la prezentarea principiilor care au tutelat redactarea acestui raport și am să trec apoi la un punct specific, fără însă a intra în detalii. Asta ca să nu vă răpesc prea mult timp. Însă, sigur, rămân la dispoziția colegilor și a echipelor lor în încercarea de a îmbunătăți acest text. Atât, primul principiu pe care aș dori să vi-l prezint este aceea că regulamentul trebuie să respecte echilibrul între realitatea pieței de resort din Europa și numărul de utilizatori potențiali ai acestor servicii. Al doilea lucru, regulamentul portabilitate nu trebuie să aducă atingere nivelului de protecție stabilit prin legislația drepturilor de autor și a drepturilor conexe, legislație valabilă în Uniunea Europeană în prezent. Apoi, respectarea principiului teritorialității, această respectare trebuie să fie consacrată clar în lege. Probabilitatea transfrontalieră nu trebuie să fie asimilată cu accesul transfrontalier, nici măcar cu o etapă spre, de trecere spre acest acces transfrontalier. Apoi, motivul pentru care Fixarea juridică este o temelie a acestui proiect și trebuie să fie văzut ca o excepție în favoarea portabilității și nu ca o nouă normă privind drepturile de autor. Și apoi o ultimă chestiune, chestiune de principiu, relațiile contractuale între deținătorii de drept și furnizorii de servicii trebuie să fie neutralizate introducerea portabilității nu trebuie să genereze renegocieri de ordin contractual pentru păstrarea bazei de consumatori. M-aș concentra asupra unui aspect, cel care prezintă cele mai bune garanții de securitate, și anume criteriile de verificare pentru statul membru de reședință verificare de către operator, de către furnizorii de acces. Criteriile de verificare trebuie să fie inserate într-o listă semideschisă. Ce înțeleg prin aceasta? O listă care să includă criterii absolut stricte pe care furnizorii trebuie să le poată alege în funcție de modelul lor de activitate comercială, pe de-o parte, și de asemenea este vorba de o deschidere către toate criteriile care face obiectul unui acord prealabil între furnizor și consumator și care ar aduce la fel de multă securitate ca și criteriile înscrise în listă, în altă parte. Acest compromis uh, îmi apare avantajos din două puncte de vedere. Pe de o parte, permite asigurarea siguranței deținătorilor de drepturi, însă în același timp furnizorii pot să aleagă criterii de verificare aplicabile în sensul alegerii celor care s-ar aplica cel mai bine contextului activității lor. Și apoi s-ar permite adaptarea pe viitor a listei în funcție de potențialele inovații în materie de criterii de verificare. Știți că pe plan digital acestea categoric uh, vor veni în viitorul apropiat. Verificarea statului membru al abonatului se face la încheierea abonamentului și atunci furnizorul poate efectua un control aleatoriu al adresei IP pentru a identifica situația reală poziționarea utilizatorului de servicii online într-un stat membru altul decât uh, statul membru declarat ca stat de reședință. Însă aici nu e vorba de a monitoriza uh, circulația consumatorilor. Nu e vorba de o geolocalizare precisă. E vorba doar de identificarea acelor cazuri de consultare a serviciilor online de către un abonat sau a statului membru de reședință pentru a evita derivele și pentru a le controla strict. Aceste criterii de verificare sunt reglementate de directive care reglementează protecția datelor personale. Rămân la dispoziția colegilor și a echipelor lor ca să mergem mai departe pe alte planuri dacă este necesar și aș încheia aici, domnule președinte, spunând că termenul de depunere a amendamentelor este 15 septembrie, 15 septembrie pentru amendamente, Titlul de raport eh, posibil vot la jurii pe 13 octombrie, dacă nu avem foarte multe amendamente, și dacă avem timp să negociem compromisuri în intervalul de o lună. Ne rămâne o lună între septembrie, depunerea amendamentelor și vot în octombrie. Cam asta ar fi, acestea ar fi principiile esențiale pe care vreau să le prezint și vă mulțumesc pentru munca făcută până acum și sigur a făcută pe viitor pentru că rămân la dispoziția noastră. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnul Costa. Costa. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate, Vreau să mulțumesc raportorului pentru munca depusă. Cred că a pregătit uh, un uh, proiect de raport foarte bun și aștept uh, cu optimism munca din următoarele săptămâni. Domeniul de aplicare a propunerii comisiei cu privire la portabilitate a fost limitat la serviciile plătite dar eu cred că aici s-ar putea rata o posibilitate, o ocazie și mă bucur că domnul Cavada a decis să a, uh, a, uh, permită serviciilor gratuite să adereze la această, uh, a, această reglementare. Există astfel de uh, servicii folosite uh, de cetățenii ai uh, unei, a unui stat membru în alt stat membru, fie în scop profesional sau recreațional. În momentul în care furnizorii de servicii verifică starea de, țara de origine, se poate încetini uh, serviciul respectiv. Astfel de reglementare va duce la o siguranță juridică pentru toate părțile implicate și apoi eh, trebuie spus că lista trebuie să fie flexibilă astfel încât toți furnizorii să poată eh, opta pentru instrumentele de verificare cele mai bune potrivite modelului, modelului de afaceri. Trebuie să fie uh, eficiente și uh, proporționale, în proporționalitate cu regulile de protecție. În ultimele luni am avut prilejul de a asculta care sunt temerile diferitelor, diferiților actori interesați care vor fi afectați de noul regulament. Și acum putem uh, vedea care sunt mijloacele de verificare uh, rezonabile. Acestea sunt informațiile de fond și cred că nu este nici necesar, nici util să se transfere răspunderea uh, elaborării listei unui grup de experți. Și cred că propunerea de a delega această parte a convenției mm, este un pas în direcția greșită. Mă bucur că domnul Cavada nu a permis această abordare. În ceea ce privește lista cu mijloacele de verificare, aș vrea să ridic o întrebare. Dacă verificarea periodică, intitulată și sampling, pe baza IP-ului uh, serviciul, uh, furnizorul respectiv poate fi pus în relație cu uh, locul de reședință al furnizorului respectiv, oare nu se vor stoca în mod nerezonabil un set considerabil de date? Deci aici vine vorba despre accesul la astfel de date eh, din partea unor, și, eh, unor eh, cetățeni unor state terțe. Și cred că vom ajunge într-un final la un rezultat foarte bun. Thank you very much, Mrs. Reda. Ah, doamna Reda, acum. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului pentru proiectul de raport. Sunt câteva elemente care credem noi să merg în direcția cea bună. Este important să subliniem că orice cauze uh, contractuale care ar limita uh, portabilitatea ar trebui evitate. Nu trebuie să existe date limită ale portabilității, portabilității în acest regulament. Susținem de asemenea amendamentul care arată că furnizorul trebuie să poată permite accesul la catalogul uh, țării oaspete în care utilizatorul sau abonatul este prezent uh, în mod temporar. Există temeri în această privință. Și cel mai important lucru aici, nu suntem de acord că ar trebui să aplicăm orice modificare la uh, ficțiunea legală propusă de comisie. Eu cred că acesta a fost foarte bine creionată în propunere are sens să se aplice la uh, întreaga legislație cu privire la drepturile de autor. Această ficțiune legală nu se aplică decât în scopul, acesta, în scopul prevăzut de această, această, uh, acest act normativ. Dacă am aplica modificări la articolul cheie al regulamentului, care a fost susținut ca atare, nu am uh, proceda bine. Suntem de acord că un act delegat pentru verificarea, pentru criteriile de verificare nu ar fi abordarea cea bună și suntem de asemenea de acord cu temerile exprimate de domnul Costa care vorbea despre utilizarea adresei de IP pentru determinarea statului respectiv de reședință. Uh, sunt de acord că uh, persoane care fac naveta în scop profesional, care trăiesc în zona de frontieră și care călătoresc în mod regulat uh, în statul vecin, folosind serviciile de roaming în timpul navetei, e bine, astfel de persoane nu ar folosi niciodată serviciile online în statul lor de reședință. Dar ei sunt uh, cetățeni ai, cu domiciliul în acea țară. Însă, cu toate astea, IP-ul este un criteriu de verificare a prezenței și de verificare a țării de reședință, dar nu pot fi amândouă. Pentru că regulamentul de portabilitate vorbește exact despre reglementarea situațiilor în care statul de reședință și statul de prezență nu sunt unul și același. Trebuie să ne asigurăm că acest regulament se aplică la toate situațiile, incluzând uh, situația în care se face naveta. Cazul în care uh, respectiva persoană nu folosește serviciile de regulă în țara de reședință. Credem de asemenea că este important să vedem acea referință inexplicită la protecția datelor nu poate fi obligație generală de monitorizare mm, la nivelul furnizorului de servicii. Dacă furnizorul, furnizorul este obligat să verifice în mod periodic uh, datele, ei bine, s-ar submina acel principiu. Vor, vom depune astfel de amendamente legate de da, protecția datelor. Și ca principiu general, verificarea ar trebui să aibă loc în mod uh, online într-un mod uh, non-intrusiv în contextul protecției datelor. Și în cele din urmă, încă o observație minoră legată de considerente. Nu știu dacă raportorul a intenționat să elimine justificarea. Cred că este important să subliniem că sunt probleme legate de modul în care acordurile de licențiere pentru conținutul digital funcționează în prezent, care duc la geoblocking și care fac uh, această, acest act normativ necesar. Deci aș propune să se păstreze acest considerent în textul final. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Cam acestea au fost solicitările de luare a cuvântului. Sper că putem încheia acest punct. Domnul Cavada? Euh, euh, de Am luat notă de ce au spus colegii și voi încerca pe cât posibil să mă apropii de nuanțele lor. Odată verificările sunt aleatorii și nu sistematice, tocmai pentru a evita împovărarea. Și am luat notă de asemenea ce spunea și doamna Reda, există două obstacole, acest instrument nu e făcut să distrugă teritorialitatea și nici să șumineze drepturile de autor, de restul o să ne ocupăm uh, și o să găsim un compromis. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune și domnul președinte. Mrs. Adinolfi uh, has uh, requested the floor. Doamna Nirolfi a cerut să intervină. Credeam uh, că se încheie prima rundă a, de opinii din partea uh, raportorilor din umbră. Credeam că o să mai fie și o a doua rundă. Aș putea să intervin acum? Îmi pare rău că doamna Bergeron nu este prezentă, însă dosarul este extrem de interesant. Îi mulțumesc domnului Cavada pentru proiectul prezentat, uh, Piața Unică Digitală. Este una dintre strategiile cele mai importante avansate de Comisia Europeană și cred că pentru firmele mari și mici din Europa, aceasta este într-adevăr o măsură de sprijin pentru că li se permite să-și îmbunătățească propria poziție pe plan economic și pot crea noi locuri de muncă. Am ascultat intervențiile colegilor și sunt puțin derutată când e vorba de mecanismele de control vizând uh, determinarea statului de reședință, există riscul de încălcare a unor drepturi fundamentale, cum ar fi uh, dreptul la viața privată și la intimitate. E nevoie de un echilibru aici, tocmai pentru a nu aduce atingerea acestor drepturi fundamentale. Cred că este posibil să, să generăm aici incertitudini de ordin juridic prin posibile interpretări. N-aș vrea sub nicio formă să subminez drepturile uh, firmelor care operează în sector, însă ne putem închipui că vor fi costuri vizând uh, aceste date delicate. Ce ar însemna aceste costuri pentru o firmă? Asta le-ar putea crea probleme. Ar trebui să gestioneze baze de date suplimentare cu informații de ordin privat sau informații delicate vizând consumatorii. Uh, să spunem că există o scurgere de informații și consumatorii o să iasă cu furcitorțe. torțe se impune, prin urmare, da, un mecanism de control, dar trebuie să nu scăpăm din vedere problema costurilor potențiale prezentate de uh, uh această stocare a datelor. S-a făcut referire aici și la considerente. Mie mi-a atras atenția considerentul 26. Ar fi preferabil să modificăm textul aici la 26 ca să spunem mai clar ce înseamnă condiții contractuale. Pentru că îmi imaginez o grămadă de avocați frecându-și mâinile mulțumiți, gândindu-se la procesele care ar putea fi, procese colective care ar putea fi intentate dacă există o modificare în clauzele contractuale să spunem că nu s-ar, putea, nu s-ar mai putea beneficia de servicii în temelul acestor contracte. Deci clar mă preocupă situația firmelor și în același timp vreau să protejăm drepturile consumatorilor. În astfel de chestiuni se impune un echilibru delicat. Deci să nu există costuri suplimentare, să nu există o povară suplimentară pentru uh, firmele prestatoare, dar în același timp să nu uităm, există drepturi fundamentale ce trebuie protejate. Văd încă o solicitare de intervenție, domnul Negrescu, dar vă amintesc că suntem în mare întârziere, vă rog pe scurt. Foarte pe scurt, am văzut și eu raportul inițial se vorbește de adrese IP. Ca specialist pot să vă spun că adresele IP se pot schimba în două minute, oricine poate să o facă. Găsești tutoriale pe, pe internet și te descurci imediat. E nevoie pentru aceasta de sprijin tehnic pentru această verificare. Se pot verifica datele personale, nu neapărat printr-o manieră intruzivă. Deci, am putea proceda altfel, fără să mai recurgem la verificarea adreselor IP, o măsură insuficientă. Apoi, în ceea ce privește păstrarea datelor, e vorba aici de servicii plătite. Cei care iau banii consumatorilor trebuie să asigure securitatea acestor informații. Deci, dacă ar trebui să păstreze un plus de informații pe lângă cel pe care le păstrează deja, n-ar fi o mare problemă. Apoi se spune că persoana respectivă, abonatul, trebuie să revină sistematic, repetat și des în statul membru în care a încheiat contractul respectiv. Însă nu se spune ce înseamnă să revină regulat sau sistematic în, în statul membru de reședință. Uh, vorbim de servicii plătite. Uh, ori situația financiară, plățile arată prezența sau absența unei persoane dintr-o țară. Și am să închei cu asta încă un lucru se pune prea mult accentul și într-o manieră imprecisă pe situația serviciilor neplătite. Se spune că serviciile neplătite trebuie să corespundă normelor din raport, însă se spune în același timp că serviciile neplătite nu trebuie să fie incluse. Aici e nevoie de un plus de claritate. Eu cred că serviciile neplătite nu ar trebui să facă obiectul acestor reguli atât de complicate menționate aici. Mulțumim. Putem încheia acum acest punct și trecem la punctul 9. Un schimb de opinii privind controlul registrului și componența grupurilor de experți ale comisiei. Doamna Kaufmann are cuvântul, doamna raportoare Kaufmann. Ja, recht herzlichen äh, Dank. Mulțumesc, domnule președinte. La acest raport e vorba despre un, un raport din proprie inițiativă al Comisiei Cont și noi trebuie să venim cu un aviz. Multă vreme nu era foarte clar dacă va exista un raport din partea lui De Jong. El a înaintat un document de lucru în martie și între timp a purtat discuții cu Comisia, în special cu vicepreședintele responsabil Timmermans, între timp, Comisia de Buget a înaintat un aviz, iar Comisia a venit cu reglementări orizontale care au fost făcute publice, și anume pe data de 30 mai. Raportorul însă a decis pe 5 iulie să înainteze un raport pentru că era de părerea că vor exista întrebări critice în Parlament, dar și uh, poziții ale, responsabil, ale reprezentantului cetățenilor și că toate aceste lucruri nu au fost luate în considerare în mod suficient în acele reglementări orizontale. Vreau să spun că acel cadru juridic a fost uh, stabilit deja și că um, este la libera latitudine a Comisiei să decidă cum uh, îl va configura. Mă bucur că există disponibilitate la, nivel, la nivelul Comisiei față de critici, pozițiile critice și se vede acest lucru când vedem uh, regulile orizontale, o referire la transparența muncii grupurilor de experți este important ca prin aceste prevederi eh, orizontale să se obțină un efect de sinergie între registrul grupurilor de experți și registrul de transparență din Parlament. Și totodată eh, alegerea, selectarea membrilor trebuie să fie făcută publică. Încă două aspecte pe care le cere raportorul mi se par eh, demne de sprijinit. Pe de o parte, chestiunea legată de echilibrul uh, componenței grupurilor de experți și aici se pare că există deja progrese, mai ales în ceea ce privește egalitatea de șanse, egalitatea de gen, dar și uh, reprezentarea echitabilă a, a diferitelor zone geografice. Din punctul meu de vedere ar fi important uh, să se facă și distinția între interesele economice și cele non-economice, astfel încât să existe un echilibru, echilibru real în uh, componență. Apoi, din punctul meu de vedere, ar trebui să ne gândim și la categoriile subreprezentate, care ar trebui poate să fie sprijinite de comisie în vederea participării lor. Un exemplu în acest sens ar fi IMM-urile, dacă vor uh, veni reprezentanții acestora aici, la Bruxelles, e clar că aceștia trebuie înlocuiți în întreprindere și trebuie să existe o cale de sprijin. Și ultima mea observație, procesele verbale ale reuniunilor. Aici Comisia uh, publică aceste procese verbale, însă pentru mine este important să fie un conținut ușor de înțeles și pozițiile oglindite acolo să fie foarte clare, iar deciziile minoritare de asemenea ar trebui să fie făcute publice. Ceea ce privește calendarul, domnule președinte, aș propune ca până la 26 septembrie să existe proiectul avizului, iar termenul de depunere a amendamentelor ar fi data de 30 septembrie, iar votul final ar putea avea loc în 13 octombrie în comisie. Mulțumesc! Uh, Mr. Buda. Domnul Buda. Președinte, mulțumesc pentru expunerea făcută. Doar câteva chestiuni uh, de natură tehnică, aș putea să spun așa, legat de ceea ce înseamnă selecția acestor uh, experți. Este foarte important să punem accent atunci când se face această selecție, dincolo de nevoia unei transparențe totale, să avem în vedere și experiența acestora, atât teoretică cât și practică, și aș spune mai ales accent pe ceea ce înseamnă experiența lor și pregătirea lor din punct de vedere practic, pentru că noi aici avem nevoie de ceea ce înseamnă practicieni și mai puțin de teoreticieni, legat de ceea ce înseamnă posibilitatea ca deciziile care se iau sau aceste dezbateri, se spune materialul primit, că s-ar putea ca acest grup de experți să decide cu majoritate ca aceste dezbateri și decizii să fie luate, um, mă rog, în secret. Nu, eu cred că aceste dezbateri și aceste decizii trebuie să fie luate în mod public, pentru că ei până la urmă servesc un interes public și nu pot să spună că noi decidem 4, 5 sau, mă rog, un grup de experți că um, aceste discuții sunt secrete și o ultimă precizare de asemenea legată de ceea ce înseamnă opiniile minoritare. La fel și aici în materialul uh, propus, se spune că s-ar putea ca cel care are opinie minoritară să decide să nu fie publică. Nu, câtă vreme deplinește un serviciu public, acea opinie chiar dacă este minoritară, ea trebuie să fie accesibilă publicului. Sigur că aștept cu interes să lucrăm pe acest material, pentru că mi se pare extrem de important pentru munca noastră a tuturor. Mulțumesc! Okay. Uh, I don't have any... Mulțumim. Nu mai solicită nimeni să intervină. Închidem și punctul 9. Restul ședinței de astăzi este cu ușile închise, așa că invit toate persoanele care nu au dreptul de a participa la ședință cu, ușa închi- cu ușile închise, invit aceste persoane să